Uh, dear colleagues, dear colleagues, we will start. Dragi colegi, vom începe într-un minut. At uh, the beginning, let me express. Pentru început, dați-mi voie să exprim câteva cuvinte în legătură cu cutremurul care a avut loc în Japonia. Vă rog, stimați colegi, Luați loc. Chciałem złożyć oświadczenie w związku z trzęsieniem ziemi i tsunami w Japonii. Aș dori să fac acum un anunț în legătură cu, cu tremurul care a afectat Japonia. În legătură cu aceste evenimente tragice, în numele întregului Parlament European aș dori să exprim condoleanțe familiilor uh, victimelor uh, și întregii națiuni japoneze. Trecem prin această mare tragedie umanitară împreună cu dumneavoastră. De la cel de-al doilea război mondial este cea mai mare tragedie care uh, a afectat această țară tragedie care a cauzat uh, mii de morți și a afectat uh, uh, și alte aspecte ale acestei țări. Cetățenii lucrează acum intens să restabilească ordinea în țara lor. În aceste zile vă asigurăm că cetățenii Uniunii Europene sunt alături de dumneavoastră. Vă rog, doamnelor și domnilor, să vă ridicați acum uh, în uh, picioare pentru uh, a ține un moment de reculegere pentru victimele acestei tragedii extraordinare.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 sesiune deschisă tuturor eurodeputaților și aș dori să-i urez bun venit domnului Van Rompuy, președintele Consiliului și domnului Barroso, președintele Comisiei, precum uh, și domnului Sefcovic, uh, vicepreședinte al uh, Comisiei. Aș dori acum să dau cuvântul domnului președinte Van Rompuy, care va prezenta rezultatele reuniunii Consiliului dedicată evenimentelor din Libia și vecinilor noștri estici, care a avut loc vineri pe 11 martie 2011. Am citit care a fost subiectul uh, oficial de pe ordinea de zi uh, al acestui uh, uh, Consiliu. Aveți cuvântul, domnule. Domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, dați-mi voie mai întâi uh, să aduc și un uh, tribut uh, cetățenilor uh, Japoniei uh, în aceste vremuri uh, îngrozitoare. Mii de oameni au murit uh, și, uh, practic, cutremurul a fost atât de puternic uh, încât a mișcat axa pământului. Este acolo și o situație de urgență nucleară și fiecare dintre aceste elemente ar putea reprezenta în sine o tragedie. Împreună, însă, totul se transformă într-o catastrofă. Suntem alături de japonezi în aceste vremuri dificile și în săptămânile care îi așteaptă. Ne-am oferit să ajutăm Japonia oricum am putea o face. Domnul președinte Barroso și cu mine am trans transmis acest uh, mesaj domnului prim-ministru Kan. Uh, ieri, uh, Japonia ne-a cerut efectiv uh, ajutorul. După cum arată lucrurile acum, uh, cam 20 de state membre au oferit uh, personal sau materiale mecanismului european de protecție civilă. Asistența acoperă spitale de campanie, unități de purificare a apei, expertiză în ceea ce privește căutarea și salvarea victimelor. Suntem gata să asistăm Japonia dacă situația de la centrala nucleară se deteriorează în continuare. Vom face tot posibilul pentru a ajuta pe cei uh, aflați în nevoie. Și vă pot uh, informa că vom avea o dezbatere în Consiliul European pe data de 24 și 25 martie în legătură cu această catastrofă din Japonia și în legătură cu consecințele sale pentru lume și pentru Uniunea Europeană. Uh, un aspect uh, vizează siguranța nucleară. Ieri, uh, la inițiativa Comisiei a avut loc o reuniune a celor care reprezintă această industrie și concluzia a fost că există sprijin pentru evaluarea riscurilor de dezastre naturale pentru um, instalațiile nucleare. Miniștrii se vor întâlni uh, săptămâna viitoare pentru a discuta consecințele pentru uh, sectorul energetic, pentru piață și vor analiza și răspunsul pe care îl putem oferi. Uh, dați-mi voie să ajung la subiectul sesiunii acestea, cele două evenimente speciale de săptămâna trecută. Primul a fost o reuniune extraordinară a Consiliului. Am vorbit despre evoluțiile din țările vecine de la sud. Practic, în această zonă s-au înregistrat mai multe revoluții democratice și în acest moment ne îngrijorează îndeoseb evenimentele din uh, Libia. Am uh, convocat acest Consiliu extraordinar pentru a oferi un răspuns uh, comun. Mai întâi, revoluțiile din, de la vecinii noștri din Sud reprezintă un impuls. Vedem că există suferință acolo, frământări sociale, lucruri bune și lucruri rele. S-au făcut pași înainte Uh, dar în același timp au uh, existat și regrese. În ceea ce privește violențele din Libia, voi spune mai multe în câteva minute. Evenimentele recente din Bahrain sunt și ele îngrijorătoare. Însă vedem că există progrese încurajatoare în Tunisia și în Egipt și că acolo se petrec uh, schimbări irreversibile. Am oferit ajutor pentru organizarea alegerilor pe 24 iulie Tunisiei autoritățile egiptene uh, sunt încurajate în uh, măsurile luate pentru a asigura o tranziție realmente democratică. A început schimbarea în Maroc, o schimbare pe care noi o salutăm și alte uh, state din regiune încep să se schimbe. E clar că acest proces însă va lua timp și rezultatul este unul incert. Probabil acesta ar putea fi și controversat și va diferi de la o țară la alta. Niciodată nu ne-am așteptat la un singur marș glorios spre libertate. De aceea este uh, important uh, să evaluăm realistic și continuu situația la fața locului, câtă vreme păstrăm o perspectivă deschisă pe termen lung. Rezultatele evenimentelor uh, din zona de sud uh, a vecinilor noștri a subliniat uh, clar nevoia unei reacții comune a Consiliului. De aceea, ca Uniune, susținem toți uh, pașii spre o um, transformare democratică și spre reformele care vor fi în beneficiul uh, oamenilor. Avem nevoie de un nou parteneriat pentru democrație și pentru o prosperitate împărtășită. Subiectul se va afla pe ordinea de zi a viitoarelor noastre reuniuni și pe ordinea de zi a viitoarelor Consilii Europene din viitoarele săptămâni. În ceea ce privește Libia, subiectul discuțiilor noastre de vinerea trecută, e bine, am subliniat clar autorităților libiene că uh, folosirea forței împotriva populației trebuie să înceteze. Cei responsabili se vor confrunta cu consecințe uh, grave și conducerea actuală trebuie să plece. Uh, Consiliul European a salutat uh, uh, existența Consiliului uh, Național de la Benghazi și ne-am întâlnit cu ei, pe scurt. Prin urmare, uh, Consiliul este un interlocutor valabil, uh, e o concluzie la care a ajuns și Parlamentul uh, cu o zi înainte, încurajându-ne în această direcție. Pentru a izola regimul actual, Statele Unite au adoptat niște sancțiuni, primul pachet pe 28 uh, februarie, la două zile după ce a fost emisă o rezoluție a Consiliului uh, de Securitate al ONU privind Libia. Aceste sancțiuni uh, presupun un embargo în ceea ce privește armele, o interzicere în ceea ce privește vizele și așa mai departe. Un al doilea pachet de sancțiuni a fost adoptat pe 10 martie, cu o zi înainte de Consiliul European. O înghețare a bunurilor, care fusese o măsură luată anterior, a fost ex extinsă și la instituțiile financiare precum Banca Centrală a Libiei și Autoritatea de Investiție uh, Libiană. Am vorbit și despre criza umanitară atunci, o criză care se dezvoltă în uh, Libia și chiar dincolo de granițele sale. Mai mult de un sfert de milion de oameni deja au părăsit această țară de teamă. Consiliul European a declarat că siguranța oamenilor trebuie asigurată prin toate mijloacele necesare pentru a putea proteja populația Uh, și în acest sens uh, statele membre sunt gata să ia în considerare toate opțiunile existente, uh, câtă vreme anumite condiții sunt îndeplinite. Trebuie să avem o bază legală clară pentru a acționa și suport, sprijin în regiune. Liga Arabă, Uniunea Europeană, Statele Unite, China și Rusia uh, Uh, nu au putut să ajungă încă la un acord în legătură cu cea mai bună manieră de înlăturare a lui Gaddafi. Continuăm negocierile pentru a ajunge uh, la o susținere internațională pentru a uh, înlătura conducerea actuală a Libiei în această criză umanitară există uh, și o altă față a monedei, și anume statele membre confruntate cu fluxuri migratorii uh, Uh, solicită și uh, ele solidaritatea noastră concretă. De aceea uh, solicităm statelor membre să ofere resurse tehnice și umane în continuare agenției noastre de frontieră Frontex, care deja este implicată într-o operațiune numită Hermes. Solicităm Comisiei să pună la dispoziție resurse suplimentare pentru a proteja spațiul Schengen, pentru a proteja granița noastră comună. Aș dori să conchid cu un comentariu general. Uh, frământările din Tunisia, Egipt, uh, Libia nu au nimic uh, de a face cu fundamentaliștii. E vorba doar de aspirațiile spre libertate a cetățenilor lumii. Vorbim despre justiție, de dreptul de a se exprima și Uh, nu vorbim până la urmă de o confruntare a civilizațiilor, ci de o luptă pentru libertate și justiție. Acest aspect este și el important, uh, având în vedere uh, opinia publică din statele noastre. Stimați eurodeputați, după cum bine știți, reuniunea Consiliului European a fost imediat urmată de o reuniune a șefilor de stat și de guvern din zona uh, euro. Am fost de acord asupra unui pact pentru euro și ne-am pus de acord și asupra unor alte elemente majore uh, care țin de pachetul economic ce va fi confirmat la Consiliul European de săptămâna viitoare și care ar trebui să ne permită să uh, acționăm. Voi începe cu Pactul pentru Europa. Acesta ar consolida pilonul uh, economic al Uniunii Monetare și se va axa în principal pe domenii care cad sub uh, uh, competența națională. Vorbim până la urmă despre eforturi suplimentare, dincolo de acțiunile substanțiale pe care deja le-am hotărât um, pentru a fi urmate în cel de-a șaselea pachet și în acțiunile grupului special de lucru dorim să evităm anumite dezechilibre um, dăunătoare. Toți cei 17 lideri din uh, zona euro sunt de acord că economiile ar trebui să fie mai competitive și mai convergente. Uh, trăim într-o lume globalizată și competitivitatea este uh, un factor cheie care ne-ar putea scoate din această criză a datorilor. Competitivitatea internă și externă uh, sunt elemente esențiale pentru a ajuta Uniunea Europeană să crească mai repede și mai durabil pe termen mediu și lung, pentru a putea produce un nivel înalt al ocupării forței de muncă pentru cetățeni și pentru a putea păstra modelul nostru social și pentru a apăra interesele statelor noastre. Lucrăm la o propunere realistă uh, pentru pactul Uh, pentru Uniunea Europeană și aici am acționat împreună cu uh, președintele Comisiei. Ne interesează așadar o uh, economie competitivă, sisteme financiare sigure, sisteme financiare echitabile și așa mai departe ne interesează anumiți indicatori și anumite măsuri uh, politice și, în plus, există un angajament de a ne angaja în uh, discuții structurale în ceea ce privește uh, politica fiscală. Dorim să schimbăm și bune practici, să eliminăm practicile dăunătoare și așteptăm propuneri pentru a lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Aceste obiective v-ar putea părea familiare, însă s-a schimbat ceva și anume angajamentul politic. Șefii de guvern vor anunța măsuri în conformitate cu acest pact care va fi implementat la nivel național pe lângă presiunea pieței și pe lângă uh, instituțiile uh, existente care pun și ele presiuni, uh, acum uh, ne confruntăm și cu o presiune între egali. Ne trebuie așadar o forță politică comună. Uh, la sfârșitul lui martie vom anunța, dragi colegi, uh, principalele măsuri în conformitate cu pactul pentru următoarele 12 luni. În procesul de elaborare a acestui uh, pact am dorit să ne asigurăm că acesta va fi în acord și va consolida guvernanța economică din Uniunea Europeană. Va fi un pact așadar consecvent și se va baza pe instrumente deja existente. Strategia Europa 2020, semestrul european, orientările integrate, pactul de creștere și stabilitate și uh, rețeaua de supraveghere macroeconomică. Aceste angajamente, așadar, vor fi incluse în reforme naționale și în programe de stabilitate uh, și vor face obiectul uh, unor cadre de supraveghere continuă. Comisia va monitoriza implementarea acestor angajamente. Parlamentul European își va juca în totalitate rolul în conformitate cu competențele sale și partenerii sociali vor fi implicați în totalitate Uh, la uh, nivel uh, european. S-au definit obiective, însă statele membre participante vor urma aceste obiective cu propria lor politică pentru a face față provocărilor specifice. Statele membre din afara zonei euro sunt invitate să participe în manieră voluntară și săptămâna viitoare vom anunța dacă acestea vor la parte sau nu la acest demers ar trebui și acestea să ia parte la uh, acest proces și să uh, implementeze acest uh, pact. Dincolo de acest pact mai există și alte uh, elemente. Partenerii s-au pus de acord asupra trei uh, uh trăsături uh, uh, ale uh, mecanismului permanent de stabilitate. Mai întâi, în ceea ce privește uh, volumul, ne vom asigura că vom avea sumele uh, existente și anume 4 uh, uh, miliarde Uh, pentru mecanism și încă patru pentru uh, facilitate. Acestea vor avea capacitatea de a interveni pe piața primară în contextul uh, unui program cu o anumită condiționalitate. Și în al treilea rând, în ceea ce privește prețul acestei facilități, trebuie să luăm în considerare mai bine faptul că durabilitatea vor permit, va permite statelor membre să respecte principiile de stabilire a prețurilor urmate de femei. În ceea ce privește situația Greciei, am decis uh, să reducem uh, cu 100 de puncte de bază rata dobânzii. Sper că în curând vom putea să facem același lucru pentru Irlanda. Șefii de stat și de guverne au uh, salutat de asemenea măsurile ambițioase care au fost anunțate în acea dimineață de guvernul Portugaliei. Au fost măsuri foarte importante în sinea lor care au consolidat încrederea în zona euro. Prin urmare, după reuniunea Consiliului european s-a ajuns la o concluzie în ceea ce privește șase propuneri legislative pentru guvernanță economică, uh, pe marginea cărora trebuie să se ajungă la acord în Parlament. S-a conchis că în cadrul pactului de creștere și stabilitate, Consiliul trebuie să țină cont de următorul lucru, să dea curs recomandărilor Comisiei. Dacă nu va face acest lucru, atunci trebuie să explice poziția sa în scris. Prin urmare, trebuie să țină, trebuie fie să țină cont de ceea ce se sugerează, fie să explice de ce nu face acest lucru. Nu în ultimul rând, dorim să abordăm un alt subiect important pentru Parlamentul European. Am uh, decis că introducerea taxei pentru tranzacție financiare ar trebui să fie un subiect explorat nu doar la nivelul Uniunii Europene, ci și la nivelul uh, zonei euro. Stimați eurodeputați, dragi, stimate domnule președinte, cred că s-au făcut progrese adevărate în ceea ce privește criza datoriei publice și sper ca săptămâna viitoare la Consiliul European să ajungem la soluții concrete. Mă voi întâlni cu cei șase raportori din partea dumneavoastră pentru a discuta acest subiect mâine și consider că contribuția Parlamentului European va fi una vitală. Aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să dau cuvântul domnului Barroso acum. Aveți cuvântul, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului European, stimați eurodeputați. Cu toții suntem șocați de tragediile din Japonia. Asistăm cu admirație la lupta poporului de a face față acestor evenimente tragice. Ieri am primit o solicitare uh, pentru asistență uh, în Japonia. Dăm curs acestei solicitări și dorim ca pe mai departe să oferim asistență în ceea ce privește situația de la centrale nucleare în cazul în care va fi nevoie de intervenția noastră. Japonia știe că poate să mizeze pe sprijinul și solidaritatea europeană în aceste momente de maximă tragedie. De asemenea, luăm măsurile de prevenire necesare legate de securitatea propriilor cetățeni europeni de acolo. Am uh, asistat, uh, am uh, analizat situația Europei și posibilitatea de a, da, de a răspunde și a acționa într-o situație similară. Stimaților deputați, după cum s-a discutat deja, vinerea trecută am avut o reuniune extraordinară a Consiliului European urmată de un summit al șefilor de stat și de guverne din zona euro. Știți că principalul subiect de la Consiliul European a fost situația din Libia și situația din uh, Lituania. Președintele a vorbit deja despre Libia, așa că nu voi repeta cele spuse. Aș dori să mă acces pe contribuția Comisiei la strategia pentru Sudul Mediteranei împreună cu un altul reprezentat. Am prezentat contribuția Comisiei uh, și am comunicat cum anume oferim asistență țărilor de la sud de Mediterana în procesul de tranziție. Un parteneriat pentru democrație și uh, bunăstare împărtășită. Avem o abordare pe bază de oferire de impulsuri, sigur, uh, cuplate cu o anumită condiționalitate. Discutăm despre reforme politice și economice care ar trebui să fie însoțite de asistență europeană. Propunerea a fost salutată de șefii de stat și de guverne în mare parte, știm însă că avem multe lucruri de făcut pentru a construi parteneriatul de care avem nevoie. În ceea ce privește problema migrației, care este o problemă îngrijorătoare pentru un număr de state membre, am anunțat următorul lucru. Comisia va face un comunicat pe situația fluxurilor migratoare și uh, uh, alte asemenea probleme care vor fi apoi discutate la următorul Consiliu European. Referitor la zona euro, săptămâna trecută am spus că Comisia deja a solicitat de ceva vreme statelor membre să se angajeze mult mai mult în ceea ce privește buna guvernanță economică și coordonarea politică, mai ales în zona euro. Acest lucru a fost acum acceptat, ceea ce nu s-a întâmplat în trecut. Am subliniat faptul că pactul pentru competitivitate a ridicat anumite îngrijorări. Ei bine, trebuie să se dea curs acestor îngrijorări acum. Am fost foarte clar când m-am exprimat în fața noastră săptămâna trecută în ceea ce privește principiile cheie ce trebuie observate aici. O săptămână mai târziu am uh, onoarea de vă anunța că toate aceste principii au fost uh, trecute în scris în documentul pe care am obținut vineri și că acest, uh, s-a căzut de acord la nivel șefilor stat și de guvern asupra acestora vom avea o arhitectură pentru guvernanță economică și coordonare politică la nivel european, implementată ținând în, uh, în conformitate cu tratatul european și respectând uh, prerogativele instituțiilor europene, inclusiv cele ale Parlamentului European. Nu este un lucru de la sine înțeles, nu a fost cel puțin la începutul acestui proces, mai ales că atunci unii au considerat că acest pact ar trebui să fie strict interguvernamental. Dar am câștigat această luptă și contribuția acestei instituții a fost una importantă. De aceea țin să mulțumesc acum Parlamentului pentru pentru poziția clară asumată în apărarea, abordății uh, în apărarea abordării comunitare. Ținem cont de faptul că avem o zonă în care uh, prevalează prerogativele naționale, dar există totuși importanța de a interveni la nivelul zonei euro. Competitivitatea este importantă pentru creștere și pentru crearea de locuri de muncă. Avem nevoie de o creștere inclusivă și durabilă. Acesta este obiectivul nostru principal, după cum uh, S-a, s explicat și strategia Europa 2020. Principalele obiective pentru Europa sunt creșterea durabilă, inclusivă. Competitivitatea este un instrument pentru a atinge acest tip de creștere. Este nevoie, într-adevăr, de reforme structurale. Pactul poate să-și aducă contribuția în acest sens. După cum puteți citi în pact, acesta se va alinia la și va consolida guvernanța economică din Uniunea Europeană, oferind o plusvaloare. Va fi consistent uh, cu și va, uh, se va baza pe instrumentele deja existente. Uh, liniile directoare, semestrul european, uh, mecanismul de uh, monitorizare economică și așa mai departe. Și strategia Europa 2020. Toate aceste lucruri vor fi incluse în programele de stabilitate economică și în programele de reformă națională, oferindu-se un rol central Comisiei Europene în monitorizarea implementării angajamentelor și implicând Consiliul și zona euro. Parlamentul European și el va juca rolul pe care trebuie să joace în conformitate cu prerogativele sale. Vom avea și summitul social tripartit. După cum se vede, participarea partenerilor sociali este un lucru explicit menționat și consider că este important să avem o abordare echilibrată. Acest lucru este important pentru punerea în aplicare a practicului. Comisia își va juca rolul în ceea ce privește monitorizarea angajamentelor. Mai mult decât atât, pactul este deschis și statelor, din, uh, statelor care nu sunt parte din zona euro. Acestea se vor alătura pactului uh, la următorul Consiliu European. Pactul pentru zona euro nu va fi un exercițiu paralel care să complice deja o structură uh, complicată de guvernanță europeană. Nu este un club exclusivist, ci este un pact formulat în cadrul Uniunii Europene. Acesta poate să, să aducă o plusvaloare dacă este implementat corect, atât în ceea ce privește politicile implementate, cât și ambițiile noastre. Avem nevoie de o mai bună guvernanță pentru zona euro. Șefii de stat și de guverne din zona euro, de asemenea, au căzut de acord asupra unui mecanism de, uh, automat în ceea ce privește implementarea Pactului de Creștere și Stabilitate în concordanță cu cererile Comisiei. Și citez. s decis, s-au decis pașii în ceea ce privește implementarea Pactului de Creștere și Stabilitate. Consiliul așteaptă în acest context să se dea curs recomandărilor Comisiei ca regulă sau, dacă nu, să fie explicată poziția asumată în scris. Încă o dată, acesta este un punct care a fost subliniat de mulți eurodeputați. Mai mult decât atât, s-a ajuns uh, de acord și asupra următorului aspect. Introducerea unei taxe pe tranzacție financiare este un subiect care trebuie dezvoltat pe mai departe și analizat la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional. Consider de asemenea că este important uh, mesajul transmis societății astfel, și anume că încercăm să ne adaptăm la situația actuală și că ar trebui să avem o răspundere asumată într-o manieră echitabilă la nivelul tuturor părților implicate. Am fost în măsură să ajungem la un asemenea rezultat mulțumită coordonării eficiente și strânse între uh, președinția Consiliului și președinția Comisiei. De asemenea, aportul uh, Uh, discuției de săptămâna trecută la Strasbourg a fost unul extrem de important și vă mulțumesc pe această cale. Cred că poziția asumată de Parlamentul European a fost într-adevăr extrem de importantă pentru a se ajunge la un consens final la nivelul summitului pentru zona euro. Săptămâna trecută am subliniat de asemenea că pactul reprezintă o parte din răspunsul nostru global pentru a asigura stabilitatea zonei euro. Trebuie să facem progres, desigur, și în celelalte zone care țin de prerogativele noastre. Am spus deja că avem sondajul privind creșterea anuală și capacitatea de finanțare a Fondului European de uh, Stabilitate. Trebuie să lărgim area uh, de intervenție în acest sens din 2013 încolo. Iată că o săptămână mai târziu nu pot decât să-mi exprim satisfacția față de rezultatul summitului respectiv. Am reușit să facem ca liderii europeni să accepte ceea ce s-a stipulat în sondajul european privind creșterea. Discutăm despre 440 de milioane de euro pentru fondul actual, de miliarde de euro. De asemenea, s-a decis și care va fi dimensiunea fondului de stabilitate, și anume 500 de miliarde de euro. Sigur, s-au discutat și despre condițiile în care va fi utilizat acest fond. Totul reprezintă un progres, un pas înainte. Măsurile merg chiar mai departe dar cred că oricum uh, consensul, uh, cred că trebuie să mergem mai departe cu măsurile, dar ideea este că până acum consensul la care s-a ajuns este unul care oferă un răspuns la situația actuală. De asemenea, menționez că s-a dat dovadă de flexibilitate în ceea ce, de, uh, în ceea ce privește rata, inter, rata dobânzii plătită de Grecia. Și nu pot decât să explic că flexibilitatea și creșterea flexibilității nu este o chestiune ce ține strict de echitate față de Grecia. Nu, ce ține de credibilitatea intervențiilor noastre. Astfel putem să asigurăm durabilitatea plății dobânzilor. Personal, sunt convins că același gen de flexibilitate, inclusiv revizuirea ratei dobânzii, va fi un mecanism deschis și Irlandei. În concluzie, aș dori să fac două scurte observații. În ceea ce privește viitorul summit european de pe 24-25 martie, iată ce va face Europa atunci. Va, uh, va lua niște decizii care vor schimba într-adevăr regulile jocului. Vom, uh, ne vom asuma angajamente pentru creșterea competitivității, consolidării fiscale, uh, dezvoltării economice și ocupării. Încă o dată, creșterea pe care o dorim aici este să fie durabilă, inclusivă. Mulțumită semestrului european, avem acum un sistem care uh, transpune toate aceste idei în planuri naționale. Astfel vom garanta o mai bună coordonare și o mai bună convergență. Comisia nu va renunța la rolul pe care și l-a asumat astfel. Rolul nostru este acela de a asigura consistența eforturilor întreprinse. Cele șase propuneri ale Comisiei pentru Guvernanță Economică, cărora um, li s-a dat acordul ieri la Consiliul Unanimitate, se referă la faptul că acestea sunt piatră de temelie a abordării noastre pentru a îmbunătăți guvernanța economică. Vom avea un sistem de monitorizare și vom avea și sancțiuni. Săptămâna trecută, de asemenea, s-a ajuns la un consens în ceea ce privește consolidarea regulilor pentru guvernanța economică. Nu în ultimul rând, mulțumită Fondului de Stabilitate Economică, până în 2013 vom avea următoarea situație. Mecanismul permanent de stabilitate va avea instrumente necesare pentru a garanta stabilitatea zonei euro. A doua observație. Mă voi referi la cele două reuniuni de vineri. Putem să tragem învățăminte foarte importante de aici. Europa, iată, trebuie să facă față unor provocări istorice pe plan intern și pe plan extern. Europa poate să progreseze în momentul în care, iată, acționează la unison. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum o să dau cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice din partea PPE, domnul Dol. Domnule președinte, stimați colegi, Japonia, Libia, euro și așa mai departe. Până la urmă, Europa se confruntă cu provocări majore care uh, resting identitatea și valorile sale, solidaritatea și sicur, uh, securitatea, democrația și drepturile omului, capacitatea de a uh, lua inițiativă și de a avea un spirit antreprenorial. E bine, acestea sunt uh, provocările cu care ne confruntăm. Toată atenția noastră, evident, se concentrează, după cum ați spus deja, pe Japonia. Populația este afectată de un cutremur și de un tsunami. Uh, și uh, e greu să înțelegem amploarea acestor fenomene. Atenția noastră se concentrează în totalitate asupra uh, riscurilor uh, legate de siguranța nucleară a japonezilor și a statelor vecine în urma accidentului survenit la centrala afectată de tsunami. Ne gândim mai întâi la prietenii noștri japonezi care sunt atinși de această catastrofă și care trebuie să poată conta pe solidaritatea și pe ajutorul nostru. Uniunea Europeană și statele sale membre au reacționat uh, imediat uh, într-o manieră generoasă și eficientă. Trebuie să fim gata pentru orice eventualitate. Uh, problema siguranței uh, nucleare este uh, pusă peste tot în lume în urma acestor evenimente. Ca și colegii din celelalte grupuri fac apel la o dezbatere, că vorbim despre ea în acest Parlament sau în Parlamentele Naționale, în legătură cu siguranța nucleară. Fac apel însă la o dezbatere de fond, o dezbatere în care moțiunile care pot fi ușor de înțeles să vizeze situația din Asia și care să nu piardă din vedere realitatea și anume um, dependența noastră energetică clară. Energia nucleară este un element uh, uh, cheie a acestei independențe și uh, nu trebuie să uităm sau să subestimăm acest element. Nu putem să ne mințim cetățenii spunând că energia nucleară nu prezintă niciun fel de risc, însă să pretindem că această realitate poate să se schimbe de azi pe mâine este în aceeași măsură o minciună. Așadar, toți responsabilii politici naționali și europeni trebuie să um, tragă învățămintele celor ce se petrec în acest uh, moment uh, la Fukushima. Însă aș dori ca atenția noastră să se concentreze deocamdată pe sprijinul pe care l-am putea arăta prietenilor noștri japonezi, care de altfel se află într-o uh, situație radical diferită față de noi în ceea ce privește riscul seismic. Doamnelor și domnilor, situația uh, care uh, afectează vecinii noștri din nordul Africii merită și ea toată atenția noastră. Merită ca și criza nucleară, dezbateri uh, de fond uh, în acest for, dar și în statele membre, pentru că situația din Africa de Nord este intrinsec legată de uh, europeni. Istoria noastră veche și recentă uh, a stabilit niște legături uh, clare între popoarele și țările noastre. Uh, situația ne îngrijorează pentru că țări precum Tunisia sau uh, Egiptul uh, uh și-au uh, uh, manifestat uh, această nevoie de independență și libertate. Noi vom însoți uh, în uh, acest demers uh, în a face din opțiunile lor o realitate. Primul mesaj al Europei nu trebuie să fie teama, nici egoismul și uh, centrarea pe sine, ci solidaritatea. În ceea ce privește Libia, grupul meu susține concluziile uh, Consiliului European. Uh, pentru a putea să uh, eliminăm uh, pe colonelul Gaddafi, pentru a putea pune capăt violențelor și pentru a găsi niște soluții viabile pentru această țară. Având în vedere rapiditatea evoluției acestor evenimente, Europa trebuie să fie capabilă să reacționeze foarte repede și să-și adapteze răspunsul într-o manieră credibilă pentru poporul libian și pentru întreaga regiune. Și, repet, suntem cei mai mari donatori din lume, trebuie să fim așadar vizibili și să ajutăm oamenii la fața dialogului. Solicităm uh, Libiei ca uh, în ceea ce ca uh, solicităm ca în ceea ce privește Libia, Uniunea Europeană să vorbească pe o singură voce. Ar trebui să avem o anumită influență în ceea ce privește aceste evenimente. După drama uh, uh, japoneză și violențele comise împotriva poporului libian, e greu să vorbim despre finanțe și despre euro, însă realitatea este că moneda noastră comună este un instrument indispensabil pentru existența Europei pe plan economic. Uh, Uh, așadar, uh, uh, dacă vorbim despre plan economic, vorbim până la urmă și despre planul mondial. În ceea ce privește Consiliul de pe 11 martie și concluziile sale în ceea ce privește euro, ei bine, aceste concluzii sunt clare. Europa a învățat ceva de pe urma crizei și se înscrie pe un um, demers, într-un demers legat de creștere. Cele 27 de state membre au demonstrat că luau în serios necesitatea unei convergențe a politicilor bugetare, eh, dar eh, și fiscale și sociale. Asta pentru mine reprezintă un progres major. În ceea ce privește statele care încă nu aparțin zonei euro, dar care uh, au acest obiectiv, uh, ei bine, estimăm uh, o creștere și o dezvoltare care, uh, din Europa, uh, care vor face uh, din Europa uh, o putere economică. Decizia de a spori eh, capacitatea mecanismului de susținere a statelor aflate în dificultate, menținând însă presiunea asupra unei gestionări eficiente a bugetului eh, public, ei bine, eh, aici trebuie să evităm faptul că statele beneficiare ar putea deveni dependente în totalitate de ajutorul Europei. Pachetul care vizează guvernanța economică și susținerea euro, precum și acțiunile externe, uh, formează un uh, trio. Și vă reamintesc, domnule președinte, că dorința grupului nostru este ca aceste măsuri să fie concepute și gestionate uh, nu doar prin metoda interguvernamentală, ci și prin metoda comunitară. Această metodă comunitară care face din Europa blocul compact și solidar, care are un mesaj de transmis atât japonezilor afectați de cutremur, cât și uh, uh popoarelor din uh, Mediterană angajate uh, pe uh, acest drum al uh, libertății. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele grupului socialist-democrat, îi dau cuvântul domnului Hannes Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte, domnul președinte al Consiliului European, domnul președinte al Comisiei și în numele grupului meu politic doresc să transmit poporului japonez sentimentul nostru de compasiune și de înțelegere față de ei. Într-adevăr, este o apocalipsă. Domnul Oettinger a reacționat pozitiv și prompt, mult mai bine decât Agenția Internațională pentru Energie Atomică, pe care o critic chestiunea securității este prioritară. Și în acest sens salut uh, deciziile testului de stres, Concluzia testului de stres. Nu are sens să facem teste de stres pentru ca mai apoi rezultate să nu fie implementate. Dacă nu putem să facem acest lucru în conformitate cu legislația de acum, trebuie să adaptăm legislația. Și aș dori să mă refer și la ceea ce mereu uh, uh, menționează domnul Buzek tratatul Euratom trebuie să devină un, atro, un, tratat comunitar, pentru că despre asta este acum vorba. Discutând despre eficiență energetică, despre uh, energiile regenerabile și așa mai departe, dacă vrem ca acestea să capete un rol mai important, atunci trebuie să mergem mai departe. I-am, în acest sens a exprimat și domnul comisar Oettinger. În ceea ce privește Libia și Africa de Nord, mulțumesc Comisiei pentru faptul că împreună cu un alta reprezentantă a făcut un comunicat rapid în ceea ce privește ajutorul activ pe care trebuie să-l acordăm acestor state. Nu este vorba doar despre formularea comunicării respective. Discutăm acum și despre acordarea în sine ajutorului și despre implementarea acestuia. Sper să cooperăm cu statele membre pentru ca, uh, uh, pentru ca Uniunii Mediterane să oferim o nouă față și un nou conținut. Pentru că ceea ce s-a întâmplat până acum acolo lasă foarte mult de dorit. Referitor la Libia vreau să spun ceva concret. Consider că revolta sau revoluția din Libia nu trebuie să eșueze. Dacă Gaddafi reușește să spargă rândurile rebelilor, acest lucru nu înseamnă un regres doar pentru Libia, ci și pentru procesul de reformă din zonă. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca revolta aceasta să aibă succes. Regimul lui Gaddafi trebuie să fie izolat și sancționat pe termen lung. Nu există o cale de mijloc aici. Gaddafi și-a, și-a pierdut orice fărâmă de legitimitate. Și aș dori la final să mă refer și la summitul privind zona euro. A fost o performanță extraordinară din partea Consiliului. a enervat Comisia, a enervat Parlamentul, i-a enervat pe membrii, pe cei care nu sunt încă membri ai zonei euro și a enervat pe partenerii sociali. Deci, după cum am spus, o mare performanță. Dar iată că rezultatul uh, a fost unul mai bun decât ceea ce s-a estimat a fi la început. Nu vreau să mă refer la chestiunile instituționale, fiindcă mă gândesc că vor uh, lua cuvântul și alți colegi pe acest subiect. Ceea ce s-a decis este de ajutor pentru țările afectate, pentru Grecia. Însă să nu uităm că tot ceea ce s-a decis este mult prea puțin pentru a scăpa de deficit. Consiliul European nu a făcut ceea ce a sugerat domnul Juncker, și anume de a discuta despre obligațiuni la modul cel mai serios și de a face propuneri uh, în consecință, pentru ca astfel să asigurăm stabilitatea financiară și să o consolidăm. În al doilea rând, pactul pentru zona euro. Domnul președinte al Comisiei a discutat despre creștere. Ei bine, în pactul de creștere, în pactul pentru zona euro nu apare cuvântul creștere. Creșterea durabilă nu poate decât să creeze precondițiile pentru a ieși împreună din criză. Și în ceea ce privește salariile. Da, aveți dreptate. Salariile trebuie să se dezvolte în paralel cu productivitatea. Astăzi am văzut o statistică uh, că în unele țări există probleme în acest sens. Împreună cu sindicatele trebuie să discutăm despre acest subiect. Și adesea s-a abordat acest subiect la Parlament despre cât de important este ca la nivel european să avem un parteneriat social echitabil și funcțional. Dacă ați fi discutat de la bun început cu sindicatele, atunci cu siguranță le-ați fi avut de partea dumneavoastră și ați fi putut să uh, demontați foarte mulți scepticiști și foarte multe nemulțumiri. La final ați menționat taxa pentru tranzacțiile financiare. Ambii președinți au fost foarte mândri de acest uh, subiect. Însă dacă analizez ceea ce s-a stipulat pe acest subiect, văd că este totuși foarte slab. În germană am spune că este uh, foarte diluat mesajul. Săptămâna trecută, ca, uh, organiza, săptămâna trecută, Parlamentul European a luat o decizie pe acest subiect. Este inacceptabil că domnul Șemeta, după decizia Parlamentului European, să ia în derâdere această decizie, pentru că la urma urmei a acceptat această decizie. Și sigur că poate să-și exprime uh, poziția. Dacă aceasta a fost negativă de la bun început, atunci uh, este sarcină să încerce să influențeze Parlamentul, dar dacă Parlamentul European a luat o decizie cu majoritate amplă pe acest subiect, o decizie la nivelul tuturor partidelor, la nivelul tuturor grupurilor politice, nu are sens să ia în derâdele Parlamentul European să-și bată joc. Ar fi mai bine să facă tot posibilul pentru a implementa ceea ce s-a decis. Și ceea ce se stipulează la concluziile Consiliului European, ei bine, este bine că s-a menționat această taxă, dar nu este suficient. Avem nevoie de o comisie și de un Consiliu care să conlucreze strâns pentru ca taxa pentru tranzacțiile financiare să devină realitate. Asta ținând cont de justiția de care avem nevoie și de dreptatea de care avem nevoie. Vedem că uh, mereu se discută la nivelul partidelor extremiste despre lipsa de echitate la nivel european, despre faptul că băncile au făcut foarte multe probleme, dar acum nu sunt suficient de pedepsite pentru ceea ce au făcut. Taxa pentru tranzacțiile financiare este modul prin care putem să facem ca cei care într-adevăr sunt vinovați de această criză să plătească. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele grupului ALDE, domnul Verhofstadt. Mulțumesc, președinte. Nu o să intervin pe pachetul de guvernanță economică. Vom avea posibilitatea de a face acest lucru când ne vom pregăti pentru summitul din 24 și 25 martie. Vreau doar să spun că în continuare există o problemă cu decizia pe care ați luat-o și anume metoda angajamente, obiective, monitorizare. Numai Consiliul face totul, nu și Comisia. Și tocmai de aceea domnul Trișe critică pachetul. A făcut-o chiar ieri și cred că, că Parlamentul ar trebui să urmeze poziția domnului Trișe și abordarea adoptată de acesta. În numele grupului meu, și apoi voi, rămâne, voi uh, reveni la alte două puncte, vreau să împărtășesc uh, condoleanțele pe care președintele le-a transmis uh, Japoniei și să profit de ocazie pentru a-i saluta pe cei 50 de eroi din centrala nucleară de la Fukushima, eroi care chiar în acest moment își riscă viața pentru a salva oamenii din Japonia de o catastrofă nucleară. Bineînțeles, nu este suficient și cred că este necesar ca și noi în Europa să regândim politica energetică și de siguranță energetică și cred că acesta a fost un apel de trezire, dacă vreți, pentru dezvoltarea energiilor alternative, pentru că eu cred că acesta este viitorul. Mi se pare evident acum. Dar, dragi colegi, Japonia, în ciuda tragediei, care este un eveniment pe care nu îl putem uh, schimba, putem totuși să ajutăm Japonia și trebuie să ajutăm Japonia. Dar, pe de altă parte, în Libia putem schimba cursul lucrurilor. Pentru că în Libia există și acolo mii de eroi care își sacrifică viața chiar în aceste momente pentru libertate și democrație. Și, începând de ieri, știm că feță, chipurile lor au fost în mijlocul acestei revoluții. Au apărut ieri în uh, uh, presă, Ari, 22 de ani, uh, Hesra, student, 26 de ani, tânăr antreprenor. Deci aceștia sunt oamenii care luptă pentru democrație în Libia. Și noi știm nu doar, uh, nu doar noi știm cine sunt rebelii, ci și Gaddafi știe cine sunt și armata și serviciile secrete au o listă de nume. Și Gaddafi este în căutarea acestor oameni și în căutarea familiilor lor pe care vrea să-i tortureze și să-i măcelărească ca pe animale. Și dacă va cuceri Benghazi, atunci ne vom confrunta, după părerea mea, cu un masacru. Și întrebarea este ce facem noi în acest moment pentru a preveni aceste lucruri ce facem noi pentru a preveni apariția unei noi Ruande sau a unui nou Darfur. Îi ajutăm în acest moment? Facem ceva pentru ei? Îi ajutăm? Îi apărăm? Îi sprijinim cu arme sau cu o zonă uh, interzisă zborurilor? recunoaștem uh, guvernul de opoziție sau încercăm să încurajăm uh, democratizarea? Nu. Ceea ce facem noi este să trimitem misiuni la Tripoli pentru a vedea care este situația. Asta e tot ce facem noi în acest moment. Și tocmai de aceea, dragi colegi, mie mi se face silă de atitudinea Uniunii Europene față de această situație. Care este realitatea? Realitatea este că în momentul de față comunitatea internațională uh, permite Arabiei Saudite să invadeze Bahreinul pentru a opri o revoluție democratică. Și în același timp noi refuzăm să acordăm sprijin poporului libian pentru a salva democrația lor și revoluția lor democratică. Asta se întâmplă în acest moment. Și tocmai de aceea mi se face silă de această atitudine a Uniunii Europene din ultimele patru-cinci zile. N-am învățat nimic din experiențele trecute. Ce vom spune săptămâna viitoare, când poate Gaddafi va reveni la putere și va pretinde că este șef uh, al întregii țări? Pentru noi poate o să fie lucrurile ca de obicei, dar chiar credeți că e bine să închidem ochii așa cum am făcut uh, de atât de multe ori uh, în Ungaria, în 56, în Praga, în 68? Deci atunci când nu am făcut absolut nimic să ajutăm revoluțiile? Și în Spania, în 36, da. Și sunt multe alte exemple. Și trebuie să ne amintim aceste exemple, mai ales acum, în aceste momente în care oamenii luptă pentru libertatea lor. Și tocmai de aceea uh, Fiul lui Gaddafi a, a spus ieri eh, presei că trupele sale se apropie de Benghazi și că se așteaptă ca revoluția să se termine în 48 de ore. Eu nu intenționez să-l cred pe cuvânt pe fiul lui Gaddafi, dar un lucru este foarte clar. Vom permite să se întâmple acest lucru? Și vom adăuga încă o pagină neagră la istoria europeană? Sau vom face tot posibilul pentru a împiedica această situație? Pentru că este acum ori niciodată. Trebuie să contăm pe toată lumea să ia măsuri, dar în momentul de față nu contez nici pe uh, Uniunea Europeană, nici pe Parlamentul European, ci pe Franța, Marea Britanie și țări individuale care doresc să intervină. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum domnului Zahradil pentru conservatori și uh, reformiști. Napřed k radě. To, co se stalo minulý týden... Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută a fost parțial surprinzător, parțial îngrijorător. Un stat al uh, Uniunii Europene a fost obligat să renunțe la un drept fundamental. Acest stat a fost obligat să vând, să se vândă pentru uh, bani. Este vorba de, și pentru resurse. Este vorba despre Irlanda. Irlanda acum a trebuit să își dea acordul pentru rata dobânzilor fixată pentru ea. Am văzut că s-a acționat pe motoul că fiecare criză trebuie să fie o oportunitate și că ar trebui să fie întărită integrarea, ar trebui să fie uh, consolidată centralizarea. Însă acest lucru nu se poate întâmpla acum. În tratat este foarte clar stipulat că fiscalitatea și impozitarea este o prerogativă a statelor naționale, nu a Uniunii Europene. Acum am uh, stabilit uh, cote de TVA fixe, uh, minime, am cum se militează și pentru taxa corporatistă și se pare că între timp ne îndreptăm și către o situație în care, iată, impozitarea este o chestiune strict legată de libera circulație. Știm că aceste lucruri sunt necesare în Uniunea Europeană, dar în momentul în care vrem să avem o federație fiscală, atunci ar trebui să spunem din capul locului că Astfel ne vom îndrepta către Statele Unite ale Europei, uh, o construcție pe care nu o vrea nici grupul mai politic și nu o vor nici statele membre. O altă provocare pentru Uniunea Europeană este aceea că ar trebui să dezvoltăm politica de vecinătate. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Van Rompuy țările vecine și sunt diferiți. Egiptul nu este Libia și viceversa. Situația politică în acele țări diferă. Există sisteme economice, sociale, demografice diferite. Este nevoie să avem o abordare individuală față de vecinii noștri, după cum uh, nu putem spune că în Uniunea Europeană putem să avem un instrument unitar aplicat uh, pentru toți. Îmi pare rău că domnul Verhofstadt nu a, a spus că nu poate să se bizuie deloc pe Uniunea Europeană. Mă interesează ce vor face uh, Consiliul și Comisia dacă Gaddafi va prelua puterea. Vom reveni la uh, viața noastră obișnuită sau vom face mai multe lucruri totuși? Pentru că acum avem o situație în care Uniunea Europeană trebuie să acționeze la unison. Uh, Um, am avut uh, uh, acțiunea americană în Irak, am avut integrarea Turciei și acum avem problema Libiei. Trebuie să acționăm. Însă problema este că intervențiile noastre în afară sunt limitate. Trebuie să ținem cont de diferențele existente. Niciun stat nu trebuie să fie obligat să întreprindă anumiți pași. Poate că situația este similară cu cea din alte domenii. Pentru că și în trecut am avut mult prea multe așteptări. Și, în ultimul rând, vreau să mă refer la Japonia. Tragedia umană, catastrofa naturală de acolo, din nou ne-au arătat cât de nemiloasă poate să fie natura. Am trăit uh, zeci de ani într-un sistem în care oamenii au vrut să poruncească naturii. Nu se poate așa ceva. Avem o stare de urgență în Japonia. Nu putem însă să tragem uh, concluzii generale în ceea ce privește securitatea. Mai bine de 150 de centrale, uh, există în Europa mai bine de 150 de centrale în Europa, dar într-o zonă stabilă din punct de vedere seismic. De aceea nu ar trebui acum să facem din acest subiect un subiect populist. Uh, energia atomică, energia nucleară este cea mai sigură, cea mai curată sursă de energie. Așadar, nu ar trebui să avem această abordare generalizată acum. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Acum, în numele verzilor, doamna Rebecca Hart. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cele trei subiecte despre care discutăm acum sunt Japonia, uh, vecinii de la Mediterana, deci lumea arabă, și uh, criza economică globală. Toate au un lucru la com în comun. Ne arată nouă tuturor că politicile care au loc într-un container național și care țin cont de interesele naționale, nu mai reprezintă drumul cel bun. Consider că aici ne aflăm într-o comunitate europeană, la Parlamentul European, o comunitate care știe mai bine că lumea din ziua de azi trebuie să ofere răspunsuri la probleme transnaționale. Și acum ne aflăm în situația în care ne confruntăm împreună uh, cu ceea ce se întâmplă acum în uh, Japonia, ceva îngrozitor. Este o înlănțuire de catastrofe naturale și catastrofe atomice și nimeni nu poate să o prezică în maniera în care s-a întâmplat acum în Japonia. Este important de știut însă un lucru. În Japonia, de ani de zile, supraviețuitorii uh, tragediilor de la Hiroshima și Nagasaki mereu susțin peste tot în Japonia că Japonia nu este o țară în care ar trebui utilizată energia atomică din cauza zonelor seismice. Tehnica energiei atomice în situații de criză a ajuns acum la capătul drumului și noi, în Uniunea Europeană, ne confruntăm cu următoarea problemă. Trebuie să vedem dacă în situații de criză similare, în caz uh, de alte catastrofe naturale, de alte scenarii, am fi în siguranță. Am ști oare sigur că am avea uh, posibilitatea de a gestiona reactoarele altfel decât o fac acum japonezii? Eu cred că nu. Și iată ce consecințe, ce concluzii trag eu. Nu avem nevoie de un test de stres. Nu. Ar trebui încă o dată, să spunem, după cum am mai spus-o eu după Cernobâl, că ar trebui să interpretăm ca atare catastrofa. Ar trebui să mizăm pe acele tehnologii pe care le avem astăzi și care nu comportă aceste riscuri. Nu putem să renunțăm la energia atomică de azi pe mâine, însă procesul ar trebui să înceapă acum în întreaga Europa. Doamnelor și domnilor, aș dori să mă refer puțin și la Libia. Înțeleg furia uh, din cuvintele domnului Giefer Hofstadt. Îl înțeleg perfect. În această dimineață am văzut că SUA a făcut o listă a unui număr de 16 firme care nu respectă embargoul impus lui Gaddafi. Și vă întreb, domnule Barroso și domnule Alvaro, un ceva foarte serios. Uniunea Europeană implementează embargoul împotriva lui Gaddafi? Sunteți siguri că nu mai există firme europene care să facă afaceri cu acest regim? Vreau să știu acest lucru foarte clar. Doamna Ashton nu a putut să ne ofere un răspuns la Strasbourg uh, la această întrebare. Și aș vrea de asemenea să știu de ce Uniunea Europeană nu s-a implicat mult mai mult pentru a verifica și pentru a pregăti spațiul aerian închis pentru a-i ajuta pe rebelii din Libia nu a fost o, o solicitare imposibilă, a fost o solicitare decentă, ținând cont de situația uh, de la ora actuală din Libia. Însă astăzi am citit în presă că, Germanul, că Ministerul German de Externe uh, negociază cu China și cu Rusia pentru a interzice uh, impunerea unui, unei zone aeriene închise. Iată care este starea lucrurilor, starea lucrurilor acum. Și mă tem că Uh, din cauza că nu ne-am uh, asumat o poziție clară la timp împotriva lui Mubarak, împotriva lui Ben Ali, mă tem că acum aceste erori iau amploare. Și iată, eșuăm în a ne alia cu cine trebuie acum și a fi de partea cui trebuie. Și lumea arabă nu va uita această slăbiciune a Uniunii Europene și nici nu ne va ierta pentru aceasta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune președintele. Acum, pentru Stânga Unită, domnul Bischi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, grupul meu politic este și el de acord cu cei care s-au exprimat pe marginea Japoniei și ne aducem și noi omagiul față de acest uh, stat. Trebuie să oferim ajutor necondiționat și cât se poate de repede. Din păcate, adaug și faptul că nu este vorba doar despre o catastrofă naturală. Este vorba și despre o catastrofă cauzată de om. Ne arată tuturor ce mașinării monstruoase am creat și noi în Europa. Mașinării pe care în continuare le construim și le utilizăm. Și nu vorbesc doar despre centralele nucleare. Vorbesc și despre armele nucleare staționate în Europa. Războiul împotriva cetățenilor libieni este o altă catastrofă cauzată de om. Dacă nu va fi oprită, atunci va strivi mișcările pentru democrație înainte ca, aceștia, ca acestea să înflorească în lumea arabă. Uniunea Europeană și statele membre au conlucrat îndelung cu dictatorii acestor state și uh, au discreditat mulți oameni prin implementarea politicii reale. Trebuie acum să câștigăm, să redobândim încrederea acestora în noi. Sancțiunile impuse de Uniunea Europeană trebuie implementate cât se poate de repede, în special în ceea ce privește uh, interdicția comerțului cu arme și cu muniție. Demersurile individuale uh, la nivelul statelor membre nu trebuie să existe. Partenerii Uniunii Europene trebuie și aceștia să fie opriți de la orice formă de cooperare cu uh, regimul Gaddafi. Aceste acțiuni trebuie să fie oprite. De asemenea, consider că este important să ne consultăm cu Uniunea Africană și cu Liga Statelor Arabe. Parlamentul European a solicitat în acest sens o restructurare a politicii de vecinătate și a politicii pentru Mediterana. Este corect să oferim acest schimb în momentul în care dorim să promovăm democrația. Însă nu trebuie încă o dată ca Uniunea Europeană să dicteze cum trebuie să arate mișcarea democratică. În ceea ce privește politica de migrație și politica de refugiați, Uniunea Europeană are nevoie de o nouă abordare este nevoie de sprijin umanitar garantat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune președintele. Acum, în numele grupului EFD, domnul Nigel Farage. Mr. Van Rompuy, I... Domnule Van Rompuy, sper că veți uh, rezista cererilor de intervenții uh, militare, pentru că domnul Verhofstadt a, fost, uh, a avut un discurs pro-război și sper că vă veți împotrivi acestei idei. Uh, din experiență știm că dacă te implici într-un conflict militar, e foarte ușor, dar e mai greu să ieși din uh, această situație și uh, ieșirea din Libia ar putea să se dovedească a fi o experiență de tip Vietnam. În ceea ce privește uh, colonelul Gaddafi, aveți dreptate să spuneți că ceea ce se întâmplă în Libia este greșit, pentru că știam asta încă de dinainte de uh, revolte, pentru că anul trecut a declarat un jihad împotriva elvețienilor a încercat să șantajeze Uniunea Europeană. Vă amintiți? A spus dați-ne 5 miliarde de euro sau altfel vă trimitem uh, migranți. Deci era, e un om care a, uh, era gata să îmbrățișeze pe cel care a comis cea mai mare uh, crimă în masă în istoria britanică. Deci, Dumneavoastră nu l-ați criticat până acum, v-ați dus și v-ați întâlnit cu el în decembrie, vă amintiți? A fost o fotografie foarte frumoasă cu dumneavoastră și domnul Gaddafi dând mâna. Uh, și trebuie să spun că nu v-am văzut niciodată mai zâmbitor decât aici sau mai fericit. Poate uh, sunteți parteneri de pahar, nu știu. Dar mă întreb, de ce ați dori să fiți fotografiat cu domnul Gaddafi? Și eu vă spun că Probabil că este din cauza că de când ați fost numit președinte al Europei cu aghiotantul dumneavoastră, doamna Ashton, care a devenit un alt reprezentant pentru afaceri externe, știți că sunteți, văzut, sunteți văzuți pe scena internațională ca niște pigmei nu erați recunoscuți pe stradă, erați nemulțumiți de asta, erați nemulțumiți că ați fost uh, uh, disprețuiți de Obama și acum aveați ocazia să vă duceți undeva și să fiți acceptați de un șef de stat. Deci nu cred că a fost o idee foarte bună să uh, ieșiți la paradă cu uh, dictatorii, dar să știți că și guvernul uh, britanic a făcut aceleași greșeli. Dar vă întreb în acest moment, având în vedere situația oribilă din Libia, vreau să vă întreb că a fost într-adevăr o eroare de judecată să fiți fotografiat în luna decembrie cu colonelul Gaddafi și vă rog, dacă credeți că este o eroare de judecată, vă rog să vă cereți scuze pentru asta. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este Dan Dodds în numele celor neafiliați. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi exprim condolențele față de poporul japonez după tsunami și după cutremur. Ca mulți oameni din lume am privit devastarea totală a insulei și ne este foarte greu să înțelegem dimensiunile dezastrului și ca și când uh, dezastrul provocat de cutremur și de tsunami n-ar fi fost suficient, acum se confruntă cu un potențial dezastru nuclear. Este o situație îngrozitoare, o situație în care cuvintele nu sunt suficiente și în care este nevoie de măsuri și de acțiune. În cazul proiectelor nucleare, în special a proiectelor nucleare din Regatul Unit, am auzit recent la televizor, cred că duminică s-a întâmplat asta, că ministrul responsabil a spus că evaluează securitatea și siguranța în lumina lecțiilor care ar putea fi învățate din dezastrul nuclear de la centrala din Japonia. Este o uh, reacție pripită și aceste reacții pripite nu sunt potrivite. Noi avem nevoie să construim o, o sursă de energie durabilă pentru viitor. Și vreau să mm, mă refer în acest moment și la problema Libiei. Gaddafi este un tiran brutal. Știm cu toții acest lucru și știm asta de mulți ani. Ați văzut cum își distruge proprii oameni. Dar eu trebuie să vă spun că eu provin din Irlanda de Nord, provin dintr-o regiune în, în care au existat 30 de ani de terorism și 3500 de vieți au fost uh, pierdute în această perioadă și în momentul de față în Irlanda de Nord Există oameni care asistă la această dezbatere privind uh, Libia și la uh, reacțiile unora care spun că este un regim absolut uh, monstruos, dar există unii care sunt surprinși pentru că acesta este omul care a pus la dispoziție armatei republicane italiene arme, explozibili și care le-a oferit ocazia să ucidă și să măcelărească oameni nevinovați. Și acum uh, le, aceiași oameni le spun altora cât de îngrozitor este acest dictator. Dar noi știm acest lucru de mulți ani și am deschis uh, subiectul săptămâna trecută la Strasburg cu baronasa Ashton într-o dezbatere în care, în mod ciudat, vorbeam despre drepturile omului și am întreb, i-am pus o întrebare legată de asta. N-am primit niciun răspuns, dar am adresat întrebarea și între timp doamna Ashton a promis să-mi scrie un răspuns. Când m-am întors la biroul meu, am primit foarte rapid un mesaj de la unul din alegătorii mei, care în 1987 stătea la un cenotaf cu soțul și uh, socrul ei și socrul ei a fost ucis de o bombă. Soțul a fost rănit grav și trăiește până în această zi cu consecințele acestor răni suferite atunci. Deci, știm aceste lucruri de multă vreme. Ar fi trebuit să luăm măsuri mult mai devreme. Și mie mi-e rușină să spun că fostul nostru prim-ministru la îmbrățișat uh, în tentativa de a îl scoate din starea de izolare. Acest om este și a fost întotdeauna un tiran brutal și malefic. Și trebuie să vă atrag atenția și asupra unui uh, aspect particular al regimului Gaddafi. În momentul de față există un caz care a apărut în fața instanței și a Guvernului uh, Regatului Unit compensație pentru cei care și-au pierdut viața. Cred că Parlamentul nostru ar trebui să susțină acest caz în, în instanță. Deci orice regim post-Gaddafi, dacă va exista așa ceva, ar trebui să dispună uh, înghețarea uh, bunurilor uh, lui Gaddafi și uh, răsplătirea victimelor. Mulțumesc. Procedura cash DI, colegul Mario David, un minut săptămâna trecută aici la bruxelles guvernul portughez a anunțat un al patrulea pachet de măsuri uh, împotriva deficitului. știți ce măsuri concrete se includ în acest nou pachet? știți că guvernul socialist dorește să înghețe pensiile uh, celor dezavantajați uh, în următorii doi ani sau și asta până în 2013, deci. Deci, guvernul portughez dorește să uh, înghețe pensiile a 703.000 de uh, oameni care uh, au venituri de 700-800 de euro pe lună. Se dorește de asemenea uh, înghețarea uh, a 209.000 de pensii de handicapat, handicapat, oameni care primesc 246,4 euro pe lună. Aceste sume nici măcar nu vor fi ajustate în raport uh, cu inflația. Acești cetățeni europeni oare merită să fie pedepsiți uh, astfel? Sunteți conștienți de aceste lucruri? Sunteți uh, lideri uh, europeni, așadar cunoașteți care este starea opiniei publice? Uh, guvernul uh, lui Socrates uh, a luat uh, niște măsuri sau va lua niște măsuri legate de incluziunea socială. De exemplu, uh, TVA-ul Uh, uh, pentru exploatarea petrolului în Golf uh, scade. Mulțumesc. Domnul Simon Busutil are cuvântul. Exact- Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să mă exprim exact ca domnul Verhofstadt, dar de vreme ce acesta s-a exprimat atât de frumos, nici nu mai am ce să spun, nu pot decât să-l sprijin. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Stephen Hughes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Van Rompuy și se referă la nivelul investițiilor publice. Cum putem, doamne iartă-mă, domnule Van Rompuy, să aștept, ne așteptăm să ne salvgardăm uh, rolul și să dăm curs totodată pactului de pe 25 martie, care se va decide atunci. Sper că nu vreți să ne spuneți că prin măsuri de austeritate, fiindcă istoria recentă nu sprijină aceste măsuri. Dacă analizăm consolidarea din mijlocul anilor 90, uh, însocită de criteriile de la Maastricht, am văzut că investițiile străine au uh, scăzut de la 3% la 2% și deja se află iarăși la un nivel scăzut. Se propun măsuri de consolidare în pact, dar vom vedea că Astfel, investițiile publice vor scădea la 1%. Un uh, efect dezastros pentru economie, pentru, tot, pentru Europa, mult mai grav decât ceea ce se întâmplă în, uh, în, uh, în Statele Unite. Și atunci, cum vom putea în aceste condiții să atingem obiectivele Europa 2020? Brian Crowley are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-l întreb pe președintele Consiliului și pe președintele Comisiei în ceea ce privește pactul pentru zona euro mie uh, mi se în evidență trei eleme, elemente legate de acest pact pentru zona euro. În primul rând, cum se poate armoniza toate aceste sisteme având în vedere diferențele care există între diversele țări și dacă nu cumva uh, în loc să uh, încercăm o mai mare concurență o să avem un rezultat mai prost. În al doilea rând, vorbeam despre piața unică. credeți că ar fi o mare că credeți că acest pact pentru zona euro ar fi bun în ceea ce privește uh, baza fiscală comună. Ați vorbit despre armonizarea fiscalizării și dacă vreți concurență și uh, creșterea salariilor, eu cred că trebuie să existe concurență și la nivelul mediului de afaceri și uh, companiile ar trebui să poată concura unele cu altele și vreau să știu specific care este temeiul juridic care să permită acest, această bază fiscală consolidată și în al doilea rând mulțumesc colegului Landsbergis un minut. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu drama Libiei, aș dori să spun câteva cuvinte. Triunghiul Tripoli, Berlin, Moscova dorește să stabilească noua uh, ordine mondială în nordul Africii și în uh, Orientul Mijlociu. Vorbim despre un pragmatism degradat, uh, de umplerea buzunarilor celor bogați și corupți. Pentru Uniunea Europeană, victoria lui Gaddafi este o catastrofă morală și ar trebui să putem vorbi mai mult despre promovarea democrației. Pentru a reduce puțin această catastrofă, putem face ceva și anume să uh, solicităm democrațiilor să se trezească uh, și uh, să încercăm să facem ONU să mobilizeze Consiliul de Securitate să nu mai doarmă în timpuri atât de grele. Doamna Ana Gomez are cuvântul. President solidaritatea cu japonia înseamnă tragerea învățămintelor pe care ei le, prin care ei trec acum și să îmbunătățim securitatea în propriile noastre instalații nucleare. Trebuie să revizuim planul de acțiune pentru uh, armele, pentru dezastrele chimice, biologice și nucleare. Pentru că Parlamentul a solicitat deja așa ceva în decembrie trecut. Am menționat că planul acesta este foarte slab și nu este implementat de toate statele membre. Domnule președinte, sunt perfect de acord cu ceea ce au spus colegii mei, în special domnul Verhofstadt, cu privire la Libia. Parlamentul European a spus că trebuie să fim în măsură să închidem spațiul aerian deasupra Libiei și să înghețăm activele uh, Libiei, să sistăm orice formă de contact cu regimul Gaddafi. Am solicitat acest lucru și am solicitat să ia deciziile la Consiliu. pentru că altfel nu vom avea un rezultat palpabil și nu vom uh, reuși să soluționăm această criză. Referitor la pactul pentru zona euro, de ce nu facem nimic pentru a lupta împotriva paradisurilor fiscale? Mulțumesc, doamna Ilda Figherei doare cuvântul. Coleg Mario Borghezio. Domnul Mario Borghezio. Mulțumesc, Sunt perfect de acord cu un tip de plan Marshall pentru țările din sudul Mediteranei, pentru că este singura cale uh, de a opri valurile de imigranți, dar asistența trebuie să ajungă la cetățeni, la oameni. Această asistență trebuie să se concentreze asupra IMM-urilor, spre exemplu, deci să nu ajungă la șefii corupți din uh, Africa de Nord care uh, au uh, paradisuri fiscale și au milioane de euro luate de la contribuabilii europeni și de la propriilor cetățeni. Deci trebuie să ne schimbăm politicile din Europa. Avem nevoie de o politică europeană care să fie credibilă și care să ofere uh, sprijin și asistență acestor țări și avem nevoie de o politică serioasă. Și al treilea pilon, după părerea mea, ar trebui să fie implicarea IMM-urilor, pentru că avem capacitatea tehnologică pentru a, a uh, pregăti oamenii și exact asta ar trebui să facem pentru aceste țări. Nu să le oferim retorică, ci asistență reală și a, uh, trebuie să vă aduc aminte de Lampedusa. La Lampedusa trebuie să intre în atenția Europei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez acum, mă adresez acum președintelui uh, Consiliului și Comisiei. Și cum spunea și domnul Svoboda anterior, uh, Parlamentul European, săptămâna trecută, a transmis un mesaj politic foarte puternic uh, pentru o tranzacție, uh, pentru o taxă pe tranzacțiile uh, financiare. Eu am fost raportor în legătură cu acest subiect și mă bucur că acest mesaj a fost ascultat în Consiliu atât de repede. Această trimitere a fost introdusă în concluziile Consiliului și acest lucru mă bucură. Mă întorc acum spre președintele Comisiei. Domnule Barroso, avem un mesaj foarte puternic puternic din partea Parlamentului și din partea Consiliului. Ce va face Comisia acum pentru uh, a urma acest mesaj. Comisarul responsabil uh, pentru uh, impozitare și-a exprimat deja sentimentele negative vis-a-vis -vis de astfel de taxă pe tranzacțiile financiare. Domnul Galar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Gaddafi profită de lipsa de acțiune a Uniunii Europene. Libienii uh, suferă în acest motiv și nu vor uita acest lucru. Gaddafi i-a mulțumit uh, regimului german că nu a sprijinit uh, inițiativa franco-britanică la Consiliul ONU. Ce ați făcut dumneavoastră, domnule Varumpu și doamna Ashton, pentru a, ca statele membre să implementeze deciziile europene? Uh, Discutăm despre protecția oamenilor, absolut necesară. Discutăm despre uh, sprijinul uh, necesar uh, pentru aceștia. Deci trebuie să mai creăm o, un cadru în care aceste acțiuni să fie implementate. Acest cadru lipsește deocamdată. Ce face acum Comisia? Și mă refer la domnul Barroso. Ce face Comisia pentru ca uh, oamenii care vor să fugă în Egipt să fie ajutați? Uh, ce facem noi din perspectiva fluxurilor migratoare așteptate în Malta și în uh, Italia. Cred că ar trebui să fim pregătiți deja. Aștept un răspuns. Mulțumesc. Domnul Macmillan Scott are cuvântul. Domnule președinte, eu voiam să vorbesc despre Libia, un dezastru provocat de om care este în vecinătatea noastră. Așa cum a spus și domnul Galer, uh, refugiații uh, fug acum spre Egipt și mesajele politice din partea Uniunii Europene în special au demonstrat cât de impotenți suntem. Summitul de săptămâna trecută a rezultat într-un document, Parteneriatul pentru Democrație. Acesta a fost o actualizare slăbuță a unui document pe care l-am văzut prima oară la Cairo în urmă cu o lună. Deci nu este un parteneriat pentru democrație, ci o parodie a democrației. Uh, Uh, săptămâna trecută Parlamentul a votat cu o majoritate largă în favoarea unei acțiuni care să sprijine um, rebelii. Deci Guy Verhofstadt are perfectă dreptate. Franța, uh, Regatul Unit și SUA sunt cele care uh, reușesc să facă ceva, pentru că Națiunile Unite, în conformitate cu decizia în 2005, au responsabilitatea să protejeze poporul libian și revoluția din uh, Libia. Mulțumesc, domnul Nicolaus Tolis. Nicolaus Chontis. Domnul Chontis are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să întreb următoarele. Ca rezultat al crizei uh, japoneze, uh, al cărei impact încă nu l-am uh, înțeles, dacă cumva Comisia a învățat vreo lecție în legătură cu necesitatea de a schimba atitudinea vis-a-vis -vis de energia nucleară, nu mă refer doar la infrastructura existentă, adică la centrale din Europa, ci mă gândesc la strategia de a construi și alte centrale nucleare în Balcani, Uh, care ar putea uh, fi uh, obiectul unui cutremur. Conform interpretărilor oficiale de astăzi, am putut auzi evaluări, inclusiv cele ale domnului Juncker, și uh, iată că vorbim despre uh, alte măsuri în situații de austeritate care înrăutățesc condițiile pentru lucrători. Cum pot aceste politici să ajute lucrătorii? Cum putem face față uriașei probleme a șomajului uh, din Europa care depășește numărul de 25 de milioane de șoferi? Domnul Sarășvos, chiar cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări scurte. Mai întâi pentru domnul Varumpoi. Cum, uh, cât de degradată va fi poziția Uniunii Europene dacă repectăm greșelile din uh, Balcani, uh, greșelile din Iugoslavia și acum în Libia? În al doilea rând, cum putem explora posibilitatea ca Liga Arabă să uh, intervină în cazul în care impune spațiul aerian închis pentru a-și utiliza propriile avioane militare? Și către domnul Van Rompuy. Declarația uh, statelor care nu fac parte din zona euro uh, va fi făcută acum sau va fi făcută mai târziu? Vor participa la luarea deciziilor uh, în clubul zonei euro sau vor trebui doar să implementeze deciziile asumate de alții? Către domnul Barroso. Referitor la retragerea Uniunii Europene din parteneriatul estic și plăcile tectonice de la sud, cum uh, vom uh, încadra în uh, bugetul multianual aceste chestiuni? Mulțumesc, domnule președintele. Domnul Antonio Panțeri este ultimul intervenient. Grazie. Dico al președinte del Consiliu. Mulțumesc. Aș dori să-i transmit președintelui Consiliului și președintelui Comisiei că amândoi au o experiență politică suficientă cât să înțeleagă că în politică timpurile se schimbă, vremurile se schimbă și totuși ei par să nu fi luat în calcul acest lucru în situația cu Libia. Pentru că ei spun, Gaddafi trebuie să plece, dar nu facem decât să le trăm la lună, nu uh, ne dăm seama suficient de faptul că modul în care ne purtăm noi va duce la o scădere a credibilității noastre internaționale și va transmite de asemenea și mesajul că dacă represiunea uh, are succes, uh, acest exemplu ar trebui urmat de toate statele din regiune. Societatea civilă din Africa de Nord va fi dezamăgită de ceea ce facem noi, dar și publicul de aici este dezamăgit pentru că subliniază care sunt inconsecvențele, că ceea ce spunem nu uh, se corelează întotdeauna cu ceea ce facem. Domnul Barroso a vorbit despre sudul Mediteranei și de fapt faptul că ne-am pierdut influența acolo. Avem o problemă extrem de serioasă și extrem de gravă de rezolvat și nu ar trebui să uh, ne dăm la o parte uh, să transmitem responsabilitatea noastră altora. Deci trebuie să știm ce va face Europa mâine, nu peste un an. Mulțumesc. Domnul coleg Graham Watson. Chairman. Uh, Domnule președinte, uh, mulțumesc. Domnule Van Rompuy, în introducerea a uh, raportului anual al Consiliului pe 2010 ați scris uh, următoarele. În vremuri dificile, forțele invizibile și adesea subestimate care țin la oaltă Uniunea noastră vin la suprafață, la suprafață Uh, cât vedeți din această suprafață în lumina reuniunii de săptămâna trecută și dacă nu e suficientă lumină, cum aveți de gând să o generați? Mulțumesc. Domnule Barroso, aveți cuvântul. Mulțumesc. Voi răspunde întrebările care mi-au fost, uh, întrebările care mi-au fost adresate mie direct uh, um, sau care țin de competențele uh, Comisiei Europene. Mai întâi în ceea ce privește taxarea tranzacțiilor financiare. E bine, chiar înainte de rezoluția Parlamentului, eu am apărat această taxă la nivel mondial. În G20, eu, în numele Uniunii Europene, și uh, împreună cu uh, președinte Van Rompuy am uh, încercat să îi găsim și pe alții care să susțină o taxă pe tranzacțiile financiare la nivel mondial, care ar putea fi susținută de G20. Însă trebuie să vă spun că reacțiile nu au fost uh, bune. Marile economii uh, emergente se opun uh, cu fermitate acestei idei. Unii dintre partenerii noștri apropiați se opun și ei introducerii unei taxe pe tranzacțiile financiare la nivel mondial. Cu toate acestea, am propus acest concept și l-am susținut încă dinainte de rezoluția Parlamentului European prin care a fost confirmată de o mare majoritate. Pot să vă spun ceva în legătură cu uh, poziția Comisiei uh, Europene și anume, uh, am realizat un studiu de impact care viza diverse opțiuni pentru sectorul bancar. Credem că sectorul bancar și financiar ar trebui uh, să aduc, să-și aducă o contribuție mai importantă în a găsi un răspuns la această criză și uh, analizăm ce putem uh, propune în ceea ce privește această taxă, în ceea ce privește o taxă pe activități financiare um, sau în ceea ce privește anumite pârghii bancare. Uh, poziția mea este pentru uh, o astfel de taxă pe tranzacțiile financiare, însă uh, anumite chestiuni sunt extrem de complexe și sperăm să obținem rezultatele acestei analize până în vara acestui an. Apoi, evident, vom face propuneri în conformitate cu propria noastră evaluare. Uh, însă aș dori să reținem un uh, lucru. Parametrii taxării sunt uh, hotărâți în unanimitate în Uniunea Europeană și acum răspund la întrebarea domnului Brian Crowley. Aceste chestiuni se decid în unanimitate Comisia are competența de a înainta propuneri în legătură cu acest subiect. Astăzi am adoptat o propunere pentru uh, un regim consolidat comun uh, al taxei corporatiste. Dar asta nu înseamnă că statele membre sunt obligate să fie de acord cu uh, ce facem noi, pentru că, repet, vorbim despre nevoia unei unanimități. O astfel de bază fiscală consolidată ar reprezenta un progres real pentru uh, piața internă. Una dintre problemele din Europeană este următoarea. Nu avem uh, o piață internă în ceea ce privește uh, o bază comună pentru companiile noastre. Acestea uh, se uh, confruntă cu uh, costuri de conformitate atunci când trec dintr-un stat în altul. Nu avem o piață internă, nu avem o taxă, o bază comună pentru impozitare. Prin urmare, noi nici măcar nu propunem armonizarea uh, unui uh, astfel de sistem. Nu propunem uh, armonizarea ratei taxei corporative, însă, din punctul de vedere al pieței interne, ar avea sens să avem o astfel de taxă consolidată. Și de aceea, astăzi ne-am gândit să propunem acest lucru și, până la urmă, statele membre trebuie să decidă în legătură cu ea. Acum, întrebarea domnului Starius Vovski în legătură cu instrumentul politicii europene de vecinătate. E bine, în acest moment nu putem să spunem care vor fi uh, propunerile noastre pentru viitoarea perspectivă financiară, pentru că deocamdată finalizăm aceste uh, propuneri. În principiu, uh, toate datele vor fi furnizate pe 29 iunie. Comisia are însă intenția de a se implica cu hotărâre în ceea ce privește Lituania și mai ales partea sa de est. Exact acum vedem că există situații urgente în Mediterană, ne păstrăm însă angajamentele pentru parteneriatul uh, estic. Uh, există un uh, summit care va avea loc sub președinția poloneză și care va sublinia acest angajament reînnoit pentru vecinii noștri din Est sau din Sud. Apoi, în cele din urmă, chiar dacă nu vorbim aici de competențele mele stricte, dați-mi voie să fac anumite comentarii în legătură cu anumite comentarii ale dumneavoastră uh, în ceea ce privește Libia. După cum bine știți, uh, și reamintesc acest lucru, uh, în conformitate cu articolul 17 al tratatului, Comisia are responsabilitatea de a reprezenta Uniunea Europeană pe plan extern în toate problemele, cu excepția politicii de apărare și de securitate comună. Nu îmi place așadar când unii sau alții Uh, se folosesc de competențele mele sau uh, le atacă, nici eu nu atac competențele altora. Însă dați-mi voie să vă spun ceva. Anumite uh, critici pe care le-ați ridicat, cred eu, nu sunt corecte. Sunteți critici la adresa Uniunii Europene, însă ele ar trebui adresate unor guverne ale unor state ale Uniunii Europene. Când văd că uh, europeni uh, hotărâți, uh, angajați în proiectul european, folosesc uh, anumite prilejuri pentru a ataca instituțiile Uniunii Europene, uh, e bine, îmi dau seama că aceștia nu vor aduce aduce un serviciu uh, Uniunii Europene. Uh, de fapt, uh, anumite Impotențele pe care le-ați menționat nu sunt ale Uniunii Europene, ci ale statelor membre. Nu puteți solicita în uh, înaltului uh, reprezentant al Uniunii Europene să uh, vină cu poziții comune, când evident că acestea nu sunt pozițiile comune ale statelor membre. Și vreau să subliniez acest punct, pentru că acesta este un element important și dacă nu îl înțelegem, practic nu facem altceva decât să slăbim Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană, e clar, poate să-și asume multe responsabilități, însă Uh, asta în uh, alte uh, probleme decât cele care solicită unanimitate. Acolo unde e nevoie de unanimitate, Uniunea Europeană nu poate vorbi în numele statelor membre atunci când acestea nu oferă Uni- europene capacitatea de a face asta. Mulțumesc. Mulțumim, stimate coleg. Următorul uh, vorbitor este domnul președinte Van Rompuy. President. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Coleg. În ceea ce privește Libia, stimați colegi, uh, mă exprim cu emoție. Dar asta nu înseamnă că nu mă mânie ceea ce se uh, întâmplă în uh, Livia. Însă dacă blamăm uh, Uniunea Europeană, uh, practic uh, facem ceva injust. Uniunea Europeană nu poate să acționeze singură, ea nu poate, repet, să acționeze singură. Trebuie să, să o facă pornind de la un temei legal și trebuie să o facă cu sprijinul regiunilor. Dacă nu există acest temei legal și dacă nu există acest sprijin al regiunilor, atunci noi nu putem acționa. În uh, trecut nu am făcut-o într-o manieră sistematică. Însă lucrăm la asta. Pot să vă asigur de acest lucru. Lucrăm la asta pentru ca Uniunea Europeană să poată fi uh, susținută și continuăm uh, să acționăm uh, pe baza acestui sprijin internațional pentru a înlătura actuala conducere a Libiei. Nu vă dau detalii suplimentare, însă asta nu înseamnă că nu lucrăm într-o manieră intensă. Nu voi comenta un număr de circa luna dintre membrii noștri în legătură cu o poză făcută la o ceremonie um, uh, oficială. Din păcate, eu nu mi-am bazat uh, cariera pe asemenea uh, numere de circ și mie milă de cei care trebuie să o facă. Pactul uh, a fost uh, adoptat de către cele 17 uh, guverne ale zonei euro prin coaliții de tot felul de naturi discuția la nivelul eurei, uh, zonei euro uh, nu a luat prea mult timp pentru că am reușit uh, să obținem un pact ce a presupus un acord. Și uh, țin să subliniez uh, următorul lucru. Când vedem de la ce am plecat uh, și când vedem că după câteva săptămâni avem un pact bazat pe un consens larg, atunci pot să spun că am făcut o treabă bună. Dacă nu s-a spus asta astăzi, o spun eu. Și eu nu sunt singurul responsabil pentru că am lucrat mână în mână cu Comisia. Nu vorbim despre austeritate pentru austeritate. Uh, Uh, scopul uh, demersului nostru privind guvernanța economică, scopul pactului, este ocuparea și uh, creșterea pe termen lung. Dragi colegi, fără competitivitate și fără finanțe publice sănătoase, nu avem un viitor. Totul este exact atât de simplu. Facem totul pentru viitor. Au fost făcute greșeli în trecut la nivelul statelor membre, au fost făcute greșeli colective și la nivelul Uniunii Europene. Și uh, sarcina noastră tristă este să corectăm aceste greșeli și uh, nu sunt uh, siguri uh, că am reușit să eliminăm aceste greșeli chiar și aici în hemiciclu, întotdeauna când a fost necesar să o facem. În ceea ce privește extinderea zonei euro, putem să decidem în orice moment când dorim să participăm, dacă ne dorim acest lucru, să participăm la coordonarea economică și la pact. Putem face asta în orice moment Reuniunile care vizează viitorul uh, zonei euro sunt reuniuni uh, care implică toți membrii participanți, adică 17 plus. Prin urmare, nu este deloc uh, anormal că, ca statele care au o monedă comună să se reunească pentru a lua măsuri exclusiv pentru zona lor, pentru că Până la urmă vorbim de moneda acestor uh, state și uh, ele au o responsabilitate mai mare decât uh, alte țări. Și asta pentru că au o monedă comună. Suntem însă o Uniune Europeană deschisă, o zonă euro deschisă, așadar în viitor uh, vor uh, fi um, uh, state care vor intra pe euro, prin urmare e important să participe de acum la coordonarea economică. Le invităm să participe și sunt binevenite în orice moment, după 24 martie. Sincer, sunt convins de faptul că uh, vorbim despre ultimul capitol al datoriei suverane. Dar sunt convins și că am uh, făcut un pas important vineri. Iar cu cooperarea dumneavoastră vom uh, mai întreprinde un pas important atunci când vom finaliza activitatea legată de guvernanța economică cu aprobarea celor șase propuneri ale Comisiei. Dziękuję panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, na tym kończymy foarte mult, domnule președinte. Acesta este finalul sesiunii noastre de astăzi și vă mulțumesc.